pe 9 sau pe 9 martie, mâine adică. Așadar, mai departe în engleză, trecem mai departe la raportul doamnei Danuta Maria Hübner, acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și primul vorbitor este chiar raportoarea doamna Hübner. Aveți cuvântul. Thank you, uh, President, uh, very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aș începe prin a spune că, potrivit regulii 148 din regulamentul de procedură, președintele Parlamentului European poate semna un acord interinstituțional după examinare de către Comisia responsabilă pentru afaceri constituționale a Parlamentului și după aprobare de către Parlament. E onoare, e onoare pentru noi să recomand Parlamentului aprobarea noului acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare și semnarea acestuia de către Parla președintele Parlamentului European acordul în vigoare datează din 2003 și a fost încheiat înainte de valul de aderare din 2004, când Uniunea Europeană era alcătuită din 15 state membre și cu mult înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul, în mod repetat, a solicitat renegocierea acordului în 2003, ținând seama de noul mediu legislativ creat în special de tratatul de la Lisabona pentru a consolida bunele practici, precum și pentru a actualiza acordul cu o mai bună înțelegere a legiferării. În ianuarie 2015, noua comisie aleasă, Comisia Juncker, a lansat o propunere pentru nou acord interinstituțional între cele trei instituții, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Comisia AFCO a și-a adus contribuția la poziția Parlamentului European în negocierile privind revizuirea acordului din 2003 în aprilie 2015. Apoi, conferința președinților a preluat propunerea, iar domnul Giefer Hofstadt a fost șeful echipei de negociere în strânsă colaborare cu AFCO și raportând de asemenea în fața conferinței președinților în fine, în decembrie pe, decembrie, pe 16 decembrie, noul acord a fost adoptat și rezoluția privind o mai bună legiferare a fost adoptată de Comisia pentru Afaceri Constituționale și va fi votată mâine această rezoluție. Apreciem rezultatul negocierilor și e, facem un apel la identificarea impactului noului acord asupra acordului cadru și alte acorduri interinstituționale în vigoare pentru a simplifica arhitectura numeroaselor uh, aranjamente interinstituționale. Apoi, la nivel tehnic sau politic, lucrurile trebuie urmărite în continuare. Include și un mandat pentru AFCO pentru a înțelege care reguli de procedură trebuie reinterpretate pentru implementarea noului acord. Aș menționa doar câteva elemente de importanță deosebită pentru Parlamentul European la nivelul conținutului noului acord. E o, vorba de o programare multianuală și anuală, e felul în care Comisia va da curs inițiativelor legislative um, solicitate de Parlament, precum și consultările în ce privește retragerea propunerilor legislative. Mm, e vorba și de instrumente pentru o mai bună legiferare, inclusiv uh, un proces transparent și deschis de luarea deciziilor, apoi tema evaluărilor de impact. Am fost de acord că acestea trebuie să fie inclusive și echilibrate, în seamă și de costul non-legiferării, independența și obiectivitatea noului, noi, noi metode democratice este de asemenea importantă. Evaluarea de impact nu trebuie să înlocuiască decizia politică ca atare. Suprareglementarea este o altă temă importantă și în contextul evitării altor regulamente și a poverii administrative pentru a face cetățeni, administrații și în special pentru IMM-uri. În ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare, am făcut progrese, însă Parlamentul se așteaptă astăzi la un acord rapid între cele trei instituții pentru criterii adecvate pentru a delimita actele delegate de actele de punere în aplicare și Asta în cadrele Tratatului de Lisabona. În concluzie, aș spune că, examinând conținutul noului acord interinstituțional, Comisia AFCO a identificat o serie de teme care au nevoie de monitorizare și pe mai departe acestea vor fi analizate în continuare într-un raport uh, de inițiativă comună la AFCO și juri. Avem încredere că noul acord teritoriul pentru mai bună legiferare va fi un instrument bun pentru a dezvolta o relație mai deschisă și mai transparentă între cele trei instituții pentru a oferi mai bun, legi mai bune în interesul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! To... Acum, cu plăcere, îi dau cuvântul ministrul, ministrei Enis Blașard, care a fost colega noastră cu câțiva ani în urmă. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Face plăcere să revin în această sală. Domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați membri, subiectul pe care îl discutăm astăzi este unul în legătură cu care noi, ca instituții, am conlucrat pentru ca această conlucrare să poată fi și consolidată și mai mult. Și înseamnă un pas înainte în relațiile interinstituționale. Prin acest nou acord, am stabilit în comun un set de reguli uh, pentru ca uh, să putem legifera mai bine în folosul cetățenilor noștri. Nu voi repeta conținutul acordului nostru, mă voi referi la câteva aspecte care confirmă spusele mele avut o discuție comună în legătură cu prioritățile legislative din perspectiva celor trei instituții și cred că și pe agenda perioadei următoare va trebui să existe. Cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană este percepută ca fiind fragmentată, este important să arătăm unitate, să, vedem, să prezentăm obiectivele pe care dorim să le atingem în comun. În ce privește studiile de impact, cred că legislația europeană trebuie să să fie uh, reformată, pentru că procesul legislativ este unul uh, politic și nu unul tehnocrat. Noi, în calitate de colegiuitori, avem o responsabilitate, o obligație față de cetățenii noștri să creăm garanția că atunci când am luat o decizie, am dispus de toate informațiile necesare și că am ținut uh, seamă de aceste informații. Din acest punct de vedere, s-a pus accentul pe necesitatea de a ne concentra atenția pe activitatea IMM-urilor pentru că ele pot să ducă la o creștere economică în Europa. Trebuie să încercăm să eliberăm IMM-urile de povara administrativă și din acest punct de vedere există un program de performanță al Comisiei care a fost convenit. Această agendă nu trebuie să uh, însemne doar că Ă, ne ă, dorim să ușurăm povara ă, birocratică, dar și că trebuie să avem o privire critică asupra a ceea ce urmează să fie legiferat. Și prin implicarea Parlamentului în acest acord vom putea să ne concentrăm pe atingerea acestui obiectiv pentru că va exista o platformă comună pentru a avea garanția că vom avea o lege mai bună pentru cetățeni care să nu însemne dificultăți suplimentare pentru cetățeni și pentru business. Am căzut de acord să avem o activitate transparentă din acest punct de vedere vis-a-vis de cetățean și trebuie să existe și o informare în legătură cu procesul legislativ. Poate că unii vor considera că este o chestiune tehnică, dar este important pentru că oamenii trebuie să înțeleagă modul în care lucrăm noi și din acest punct de vedere trebuie să știm să comunicăm după aceea, Parlamentul și Consiliul au căzut de acord în legătură cu o serie de aspecte în care noi ca și colegiitori putem să conlucrăm mai bine pentru ca uh, procesul să devină mai eficient și în același timp legislația să uh, mențină un grad înalt uh, calitativ. Uh, pentru că trebuie de la bun început să acționăm în comun. În felul acesta, cred că și negocierile se vor derula mai uh, ușor. În acest context, doresc să-mi exprim aprecierea pentru abordarea constructivă atât din partea Parlamentului cât și din partea Comisiei pentru uh, a crea o mai mare încredere la nivelul statelor membre în utilizarea actelor delegate. Eu sunt uh, sigură că acest acord va uh, duce la un uh, cadru propice pentru conlucrare și pentru negocieri, pentru a găsi soluții constructive în atingerea obiectivelor noastre comune. Noi toți suntem conștienți că acest acord este rezultatul unui compromis, că nu eh, toate eh, soluțiile găsite satisfac pe deplin toate cele trei instituții. Există și probleme sensibile în ce privește echilibrul între instituții, dar eu cred că eh, în momentul în care Consiliul va aproba acest acord în martie, pe data de 15, va trebui să trecem la implementarea lui, pentru ca toate bunele intenții să se transforme în practică și să demonstrăm cetățenilor că ne asumăm responsabilitatea în legiferare, în favoarea lor și a businessului. Trebuie să vedem și cum își va organiza uh, Consiliul activitatea în relație cu programul anual de activitate al Comisiei, să stabilim uh, prioritățile pentru activitatea anuală. Au început discuțiile la nivelul Consiliului privind implementarea, dar președinția va uh, urmări modul în care uh, putem acționa uh, pentru ca acest program de mai bună legiferare prezentat de către Comisie să poată fi realizat și să acționăm cu maximă transparență. În încheiere, doamnă președintă, aș dori să subliniez că președinția și Consiliul vor conlucra în strânsă colaborare cu Parlamentul și cu Comisia și va demonstra că dorește ca acest acord important să fie implementat corespunzător. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului comisar Timmerman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când am ajuns la un acord asupra acestui subiect în decembrie, am fost oarecum ezitant. Am avut un acord pe de o parte, ceea ce însemna că facem câțiva pași înainte, dar personal mi-ar fi plăcut să avem un acord mai ambițios în mai multe domenii. Dar știți că realismul după aceea a câștigat și a fost imposibil să convingem oamenii să mai facă câțiva pași în plus, așa că ne-am pus de acord pe un acord care oricum este mult mai bine decât ceea ce aveam înainte. Deci, oarecum, paharul este în continuare plin pe jumătate. De ce este important acum acest acord? Pentru că ne trebuie să revizuim tot ceea ce facem atunci când legiferăm. Cele trei instituții implicate și mm, alte instituții au fost uh, nefericite cu status quo actual, așa că am vrut, am vrut să facem anumite îmbunătățiri. Permiteți-mi să mai repet încă o dată. Din perspectiva celor trei, nimeni nu a reușit să obțină 100% din ceea ce dorea însă vreau să subliniez câteva din rezultatele pozitive pe care cred eu că le-am uh, obținut. În actele de implementare și actele delegate, acordul propus trebuie să faciliteze discuțiile viitoare între colegislatori și să deblocheze impasul actual pe mai multe dosare individuale. Comisia va oferi de asemenea mai bună transparență, permițând uh, actorilor implicați să vadă textele actelor delegate și actelor de implementare înainte să fie adoptate, în uh, ceea ce privește apoi uh, planificarea anuală și programarea anuală, e nevoie de o colaborare intensă între instituții prin stabilirea programelor uh, anuale și multianuale, identificând însă dosarele pentru um, procedura legislativă. În ceea ce privire, privește um, eficiența reglementării, uh, va trebui să vedem cum va fi verificată și uh, controlată această legis legislație pe viitor. Acest program uh, Regulatory Fitness al Comisiei va simplifica de asemenea corpul legislației actuale, reducând sarcinile uh, existente, fără să reducă țintele de mediu, de exemplu, sau sociale, așa cum am discutat de la început că ne era frică să se facă reduceri în birocrație pe spinarea standardelor noastre și nu este nevoie să facem așa, putem să continuăm cu standardele noastre făcând îmbunătățiri. Trebuie să se creeze de asemenea pentru actele delegate platforme IT comune și apoi pentru procedura de legislație va fi foarte importantă și procedura de control public va trebui uh, să implicăm uh, și să aplicăm în continuare procedura dintre Parlament și Comisie, care este de fapt leagănul acestei colaborări și trebuie continuat ca atare. Eu zic că este un rezultat uh, echilibrat, deși, după cum ziceam, nu toate ambițiile mele s-au realizat, însă eu cred că este echilibrat pentru instituții și sper ca Parlamentul să poată să susțină acest uh, rezultat pentru că este bun pentru toată lumea, pentru opinia publică și pentru uh, mediul de afaceri și mulțumesc foarte mult doamnei Hübner. Avem un mesaj foarte puternic din partea celor trei instituții că iau în serios o mai bună reglementare care se referă la interesele IMM-urilor, a fiecărei persoane de pe strade. Nu pot să spun uh, omul, bărbatul pe stradă, de fapt, în engleză, de 8 martie, spune domnul Timmermans, Așadar, trebuie ca fiecare instituție să reușească să-și atingă obiectivele în cea mai eficientă manieră. Dacă Parlamentul adoptă noile acorduri, Comisia este gata să înceapă imediat. Parlamentul și Consiliul vor fi partenerii noștri pentru ca această implementare să se facă imediat, când trebuie și eficient, astfel încât să începem în fine cu rezultate pentru cetățenii noștri și pentru mediul de afaceri. Comisia poate să înceapă să-și respecte angajamentele având în vedere acordurile și angajamentele sale din tratatul de la Lisabona, și putem lucra împreună pentru a putea uh, întocmi registru pentru actele delegate pe care l-a cerut Parlamentul de mai de mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul González Pons. Felicitar al señor Timmermans por esta inițiativă. Întâi de toate dorem să-l felicit pe domnul Timmermans pentru inițiativa dumnealui. E foarte important și vreau să-i mulțumesc și domnului Hübner în care a gestionat un raport delicat și unde a reușit să obțină un consens. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, Marcus Piper, în special care s-a angajat ca IMM-urile să fie bine apărate în acest acord interinstituțional. Nu suntem cu toții pe deplin satisfăcuți, dar avem, iată, un raport pe care Parlamentul îl poate transmite mai departe și chiar dacă credem că IMM-urile ar fi putut fi încă și mai bine protejate în acest raport. Dar amendamentele PP au fost incorporate. Eh, evaluarea de impact este un instrument indispensabil dacă dorim scăderea poverii administrative, în special pentru IMM-uri. Se respectă subsidiaritatea, ceea ce ne va permite să legiferăm acolo și unde e necesar în ce privește actele delegate, felicit pe domnul Timmermans pentru cele tocmai spuse. A venit vremea să rezolvăm dificultățile uh, pe care le întâmpinăm uh, în negocierile interinstituționale. Apoi, în ce privește Marea Britanie, trebuie să ameliorăm competitivitatea, creșterea. Uh, pentru Parlament e important să lucrăm cu toții în condiții echitabile. Asta ne reprezintă. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Corbett. Dați-mi voie să uh, spun care este punctul de vedere al grupului social-democrat în timpul acestor negocieri. Bineînțeles că suntem pentru un sistem îmbunătățit uh, pentru uh, cei care au obligația de legi, a legifera, să știe care va fi impactul legilor pe care îl gândesc. Este esențial, dar am spus de fiecare dată că trebuie să fie vorba de o analiză amplă, cuprinzătoare. Nu este vorba doar de a reduce costurile pentru IMM-uri, oricât de important este și acest obiectiv. Este vorba și de costuri și de poveri de alt tip. Nu doar eh, costul uh, a ceea ce este uh, legiferat, dar și uh, costurile pentru consumator a ceea ce nu a fost legiferat și pentru bugetul lor, pentru costurile pentru mediu, costurile pentru politica noastră de competitivitate. Toate aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere, iar această analiză trebuie să fie amplă și să se bazeze pe relația costuri-beneficii. Iar când vorbim despre legiferare pe plan comunitar, dacă uh, avem uh, reguli comune pentru piața comună, de fapt înlocuim 28 de uh, sisteme legislative naționale. Deci noi simplificăm din acest punct de vedere normele legislative. Iar, de asemenea, analiza de impact trebuie să aibă până la urmă o valoare consultativă, pentru că noi, uh, fiind aleși cetățenilor, trebuie să avem un cuvânt final de spus. Deci, uh, în studiul de impact, când ne dorim uh, aceeași retribuire pentru același tip de activitate, sigur că până la urmă vom lua o decizie politică în calitate de legiuitori. Iar pentru că acordul uh, din acest punct de vedere ține seamă de uh, punctele de vedere ale socialdemocraților, grupul meu politic îl susține și așteptăm cu interes conlucrarea viitoare și implementarea acestui acord. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei McIntyre. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Salut acest acord, pentru că mi se pare un pas în direcția care trebuie, dar ca și domnul comisar, mi-aș dori să fi fost mai ambițios. Reformarea Uniunii Europene trebuie să fie un proces continuu și nu se poate opri odată cu acest acord interinstituțional reducerea sarcinilor administrative, reducerea birocrației, mai ales pentru uh, IMM-uri, este absolut vital pentru competitivitatea noastră la nivelul economiei globale. Grupul meu a stabilit trei priorități uh, cheie pentru acordul interinstituțional testul IMM-urilor și de competitivitate, reducerea sarcinilor administrative și independența bordului uh, de um, control. În ultimul punct, uh, noi considerăm că stabilirea acestui uh, board, acestui comis, acestei comisii, este un pas foarte important în direcția independenței. Pe primele dute bucuroasă că acordul interinstituțional reflectă textul concluziilor Consiliului din februarie, mai precis reducerea sarcinii administrative, care a fost un obiectiv esențial. De fapt, și premierul meu, uh, când a negociat cu Uniunea Europeană, a vrut să simplifice uh, reglementarea și să reducă birocrația, pentru că este un lucru care ar fi bun pentru Uniunea Europeană întreagă. A spus că trebuie să facem lucrurile mai bune pentru întreaga Europa, nu numai pentru Marea Britanie. Deci sunt anumite puncte cheie importante în acest acord, studiile de impact pe amendamentele substanțiale, anumite uh, revizuiri ale clauzei sunset și simplificări uh, importante. Sunt foarte bucuroasă să văd uh, implicarea dumneavoastră pentru a face un, o supraveghere și un sondaj anual cu privire la reducerea sarcinii administrative pentru ca să analizăm din această perspectivă legislația europeană. Cred că Marea Britanie ar avea un loc mai potrivit într-o Uniune Europeană reformată și eu consider că reforma este esențială, acest acord fiind unul din pașii importanți în direcția continuă, care trebuie să nu se oprească, a reformei din Uniunea Europeană. Mulțumesc și următorul vorbitor va fi doamna Pagazar Tundura Ruiz. Señora Hubner, presidenta de la Comisión Mulțumesc. Obiectivul raportului pe care îl vom vota mâine ne convine și ca atare vom vota pentru acest acord interinstituțional și nu e ușor să legiferezi bine pentru atâtea milioane de cetățeni din 28 de state membre. Solidaritatea, proporționalitatea trebuie respectate. Obiectivul e ca legislația să fie una de calitate și care să nu fie imposibil de înțeles. În plus, ea trebuie să poată fi aplicată în mod concret. Prevedem o mai bună cooperare între colegislatori. Mai mult decât atât, trebuie să existe un principiu de aplicabilitate a regulii valoarea de impact și costul pentru non-Europa trebuie luate în calcul, iar IMM-urile eh, care sunt mereu uitate trebuie eh, luate de acum în calcul. Nu este ușor să colegiferăm, deoarece cele trei instituții au fiecare cu un angrenaj extrem de sofisticat și este adevărat că mulți cetățeni europeni consideră că eh, noi ne situăm într-o altă galaxie. Iată de ce Parlamentul a considerat că e necesar să colaboreze la acest exercițiu care încearcă să recâștige încrederea cetățenilor. Prin acest acord încercăm să înlăturăm o seamă de bariere, o, să găsim un mai bun echilibru care să ne permită realmente să legiferăm mai bine și în acest context trebuie să ne felicităm pentru bunele rezultate, domnule Timmermans în ce privește transparența, aplicarea legislației și evaluările de impact, precum și dispozițiile vizând reducerea birocrației, introducând mai multă flexibilitate și combătând suprareglementarea. Nu e, voia de, nu e vorba de a legifera mai mult sau mai puțin, ci mai bine dincolo de populisme sau de o anumită miopie la nivel național, cred că am reușit cu toții să obținem un acord pragmatic, realist și este vorba de a oferi UE un cadru juridic cât mai solid. Vom susține mâine acest raport. Vă mulțumesc. Domnul Crisogonos. Mulțumesc. Parlamentul European, Consiliul European și Comisia au ajuns la acest acord pentru a îmbunătăți procedurile legislative, pentru o mai bună funcționare a tuturor organismelor, pentru o mai bună politică a Uniunii și pentru a câștiga de bani în ultima vreme. După o îndelungată negociere, am ajuns la rezultate pozitive, dar în în continuare, ă, avem în vedere, poate, în primul rând, problemele economice, nu cele sociale reprezentanții sindicatelor care exprimă punctele de vedere ale lucrătorilor nu au ă, avut posibilitatea să se implice. Eh, oare în procedura legislativă Parlamentul va avea un rol mai important sau până la urmă eh, Comisia eh, și-a consolidat poziția? Pentru că eu cred că pentru Europa viitorului trebuie să ne schimbăm paradigma, să ne concentrăm pe numeroasele probleme cu care ne confruntăm, pe, da, pe cele importante, nu pe cele mai puțin importante și într-o procedură transparentă care să le fie accesibilă cetățenilor și pe care să putem să-i implicăm direct. Dacă ne dorim însă implicarea cetățenilor, trebuie să consolidăm democrația și să reducem birocrația birocrația. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție, domnul Duran. Mulțumesc, doamnă președinte. În spatele cuvântului sau formulării mai bună, legiferare, domnule Timmermans, cine ar putea să spună că vrem să legiferăm mai prost? Dar, de fapt, în spatele acestei formule se ascunde, de fapt, o ideologie, acea a mai puținei legiferări, nu mai bună legiferare. Dumneavoastră chiar ați folosit acest cuvânt și se repetă peste tot, îl auzim peste tot, mai ales în dreapta acestui hemiciclu, sarcina administrativă. Dar eu vreau să vă spun, domnule vicepreședinte, că sarcina Europei nu este una administrativă, e una democratică, socială, sunt cele 27 de milioane de șomeri, cei 4 uh, milioane de refugiați pe care nu putem să-i primim cu demnitate, sunt problematicile care se discută acum în Europa, care n-au nicio legătură cu administrativul. Și în spatele acestei ideologii al lui mai puținei legiferări, în spatele voinței de a face tot posibilul pentru a elibera piețele, de fapt, pentru ca piețele să fie cât se poate de libere, trebuie să ne punem întrebarea care este Europa pe care o vrem. Pentru mine, o Europa care gestionează, care reglementează, aceea este cea pe care o apără, a calității aerului, a apei, a sănătății care trebuie respectate. Nu e Europa birocrației unde se plătesc funcționari pentru ca să ne uităm uh, la ce n-am legiferat uh, timp de un an. Gata cu visele, pentru că mai bine facem lucrurile concret. Mulțumesc, doamna Dinolfi, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Acordul pe care tocmai îl uh, aprobăm este un compromis la cel mai mic numitor comun, iar noi, Parlamentul European, singura instituție aleasă direct de către cetățeni, trebuie și trebuia să cerem mai mult, pentru că puteam. Procedura pe care am urmat-o ca să ajungem la un text de compromis n-a fost cea mai bună. Noi, Mișcarea 5 Stele, am cerut, de exemplu, mai mare transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor, pentru că nu este suficient să știm, în primul rând, ce s-a decis după aceea, ci cetățenii vor să știe ce s-a negociat în timpul negocierii. O implicare mai bună a cetățenilor pentru folosirea unor instrumente electronice, de exemplu, o mai bună transparență și publicitate pentru actele delegate și actele de implementare. E prea multă opacitate în interesele, mai ales economice. Aici ne uităm la cazul Volkswagen. Uh, Apoi, în ceea ce privește actele delegate, nu se înțelege de ce în 2017 trebuie să avem uh, o evaluare. Și am cerut instituției un registru de transparență obligatoriu și, pentru, și transparentă pentru toate instituțiile și cred că, practic, așa vom putea obține măcar o parte din ceea ce vroiam. Mulțumesc. Domnul Montel. Doamna, cer scuze. Microfon, please. Uh, ah, microphone. Oui, c'est bon Trebuie să mărturisesc, lectura acestui raport m-a întristat nu conține nimic concret sau util, uh, cuvintele goale se repetă, se învârt în cerc, într-un vals infernal care nu duce nicăieri. Marile declarații în ce privește transparența uh, ne-ar fi putut face să râdem, dar când văd opacitatea uh, în ce privește TTIP și influența lobbyilor în instituții, nu mă cuprinde râsul, ci de-a dreptul indignarea. Când privesc costul monstruos al directivei detașare a lucrătorilor pentru sistemul de protecție socială francez și în special pentru francezii înșiși, găsesc că legislația europeană nu are scopul de a servi interesele cetățenilor și popoarelor, ci doar dogmele ultraliberale și interesele câtorva multinaționale puternice. Nu există decât o modalitate pentru Uniunea Europeană de a legifera mai bine, e aceea de a nu mai legifera deloc fiecare popor să-și regăsească dreptul fundamental de a-și decide propriile legi și țările să coopereze în bună înțelegere fiecare națiune e suverană, e singurul principiu al democrației. Mulțumesc. Acum, domnul Șeflin. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule vicepreședinte, doamnă ministru. Acest acord este primul din 2003 uh, și vine într-adevăr la timp, pentru că legiferarea trebuie să demonstreze voință politică de a stabili niște prevederi legale. Nu trebuie să se uh, legifereze la întâmplare. Uh, și, uh, evident, că cei care sunt legiuitori, de fapt, desfășoară un proces politic. Acum trebuie să ne întrebăm dacă uh, există o suprareglementare, dacă nu există riscul ca anumite aspecte să fie sublegiferate. Pentru că din acest punct de vedere trebuie să se creeze un echilibru. Sigur că există și uh, influența uh, unui lobby puternic în diversele domenii. Sigur că noi trebuie să avem în vedere IMM-urile, dar orice proces de legiferare până la urmă Uh, trebuie să se bazeze pe un studiu de impact și pe implementarea uh, actelor delegate. Această întâlnire dintre politică și juriști este uh, una sensibilă și uh, sigur că pentru politicieni este imposibil să fie, aibă competența de legiferare în toate domeniile. Oricum, însă, trebuie să tindem spre o mai bună legiferare pentru cetățeni și pentru comunitatea europeană. Doamna Bresso. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Semnarea acestui acord interinstituțional cred că este o veste excelentă pentru Uniunea Europeană. Într-o perioadă de criză în care limitele de competențe între diferitele instituții se mută și sunt din ce în ce mai transparente. Aș vrea să mulțumesc foarte mult și, um, pe, și raportoarei noastre Hübner, domnului Hübner, raportor din umbră și celor trei negociatori care au lucrat pentru a obține acest raport, acord pozitiv. Cred că e vorba de un acord foarte bun care aduce modificări care transformă acordul din 2003 într-unul mai actual. Dialogul cu părțile sociale, cu IMM-urile va fi conservat și va fi dezvoltat. Se va ține cont în continuare de opiniile lor în cursul procesului legislativ mai ales uh, și impactul social uh, și pe mediu al actelor acesta va fi evaluat în cadrul procedurilor. Dincolo de acesta, acest acord nou garantează o transparență suplimentară în cursul negocierilor și uh, Parlamentul în ultima vreme a oferit, o, a primit un rol mai important în programarea anuală, ceva ce am cerut deja de mult timp. Având în vedere toate acestea, cred că putem să afirmăm că este vorba de un bun acord și că acesta reprezintă un pas important în direcția care, dacă nu a Uniunii ever closer sau din ce în ce mai apropiate, măcar a instituțiilor ce mai, din ce în ce mai apropiate. Cerem însă ca și activitatea de implementare să urmeze, pentru că de mâine va trebui să punem în aplicare de comun acord ceea ce am stabilit. Vă rog frumos, doamnă președinte, vreau să mai spun că o mai bună legiferare înseamnă, în primul rând, să retragem de pe Uh, masă și uh, de pe, din toate afirmațiile sale drapelul național și să te gândești la drapelul Uniunii. Domnul Mazadovski. Koleżanki, colegi, nu jestem takim... Doamnă președintă, domnule comisar, eu uh, uh, nu sunt un susținător atât de entuziast al acestui acord ca în cazul antevorbitoarei, pentru că, sigur, ne dorim o reglementare care să fie mai puțin costisitoare, dar eu cred că studiul de impact trebuie să fie efectuat pentru fiecare etapă legislativă. Trebuie să avem în vedere competitivitatea. După aceea, acest conflict, fie subsidiaritate, date, fie ceva ce este mai greu de înțeles, costurile absenței unei reglementări europene. Păi, într-un fel, uh, acum lansăm o invitație pentru o supralegiferare. Uh, Eu cred că trebuie să existe în continuare și principiul subsidiarității și um, cred că uh, Uh, Parlamentul uh, însuși uh, trebuie să fie un beneficiar al principiului subsidiarității, deci nu sunt chiar atât de entuziast ca antevorbitorii. Acum, domnul Telicca. Mulțumesc. Din potrivă, eu am fost un entuziast pentru mine. A fost una din prioritățile cu care am venit în Parlament și încă mi-amintesc o ședință din noiembrie 2014 cu domnul Timmermans, unde am avut un schimb de opinii și pot să vă înțeleg uh, ce spuneți astăzi, este că aveați ambiții mai mari și eu aveam ambiții mai mari, la fel ca mulți dintre noi. Realitatea e că mulți dintre noi au avut ambiții mai scăzute și acum ce avem pe masă e un compromis. Unii uh, îl numesc paharul pe jumătate sau un pic mai jumătate plin. Eu cred că până la urmă e un acord uh, bun și prin implementare putem să facem ca paharul să fie de dreptul plin. Uh, aș spune ce ar fi spus Guy Verhofstadt dacă era prezent. Uh, a făcut o treabă foarte bună, o spun ca și coleg și partener și cred că e un acord ce poate fi azi implementat în așa fel încât, cum spuneam, să vedem un pahar cu totul plin. Un exemplu, totuși. Pe scurt, povara administrativă. Uh, Iată exemplul cel mai bun care reprezintă o șansă pentru noi. Dacă va avea Comisia puterea și curajul să ne arate dacă cineva propune cu tare și cu tare ce se întâmplă în anumit sector și fiecare stat membru, atunci vom ști ce decizii să luăm și uh, vom putea evita suprareglementarea. Uh, e ceva satisfăcător comparativ cu lucrurile pe care eu mi le doream. Cred că un astfel de instrument, ne, pe, un astfel de instrument ne-ar permite să aducem rezultate bune. Și, repet, totul depinde de felul în care implementăm acest acord. Doamna Hautala. Thank you, President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Hübner, în raportul său, a subliniat nevoia de prevederi mai concrete în ceea ce privește transparența procedurilor administrative, mai ales uh, în anumite domenii și sunt de acord. De exemplu, că acum două luni Comisia Jurii um, a venit exact la aceeași, a ajuns la aceeași concluzie. Transparența aduce legitimitate. Acordul interinstituțional a pus bazele unei interacțiuni mai bune și mai transparente între instituții. Însă eu nu cred că acest acord în sine va fi suficient. Nu trebuie să ne oprim aici, când de fapt suntem doar la jumătatea drumului și vreau să explic de ce. O urmare procedurală a acestei uh, decizii este o administrare mai bună. Eu am pregătit -o, un proiect de regulament cu privire la o administrație europeană independentă care va fi, va fi implementată de luna viitoare și la plenară și ministrul știe foarte bine acest proiect pentru că este doamna ministru un uh, fost deputat luna ei o, transparentă, o procedură transparentă administrativă ar putea să readucă încrederea și credibilitatea în ochii cetățenilor a proceselor europene și voi face tot posibilul pentru că atunci când Parlamentul va face eforturi pentru o mai bună legiferare, să facă și eforturi pentru o mai bună administrare. Domnul Acker are cuvântul. The European Union Uniunea Europeană controlează pescuitul, eh, fermierii, avem un fel de supremație legală, avem eh, ministrul de externe, uh, Ehm, ne dorim ca să existe granițe deschise, ne dorim o armată proprie, ehm, ne dorim eh, impozite mai mari, în același timp economia se prăbușește. Dacă ne dorim o mai bună legiferare, trebuie să ne oprim, pentru că toate puterile menționate anterior țin de suveranitatea fiecărui eh, stat eh, membru și sperăm ca în curând Marea Britanie să devină liberă, să-și exercite aceste atribuții în afara Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am dat crezare uh, cât câtorva antevorbitori, astăzi ar fi ziua cea mare. Dar eu uh, aș aminti de proiectul uh, Comisiei, uh, pentru că, din păcate, în trilog, multe aspecte care erau importante pentru noi s-au pierdut. Da, paharul este doar pe jumătate plin. Regret că domnul Verhofstadt nu este prezent să vorbească astăzi despre asta. Sigur, ne dorim până la urmă o reducere a birocrației, ceva mai mult suficientă independență în uh, studiul de impact. Deci mulțumesc domnului Verhofstadt, doamnei Hübner pentru raportul care uh, a fost elaborat, dar oricum nu este o mare reușită, pentru că uh, ne-am dorit de fapt mai mult și până la urmă rezultatele au fost diluate Parlamentul și-a dorit, de fapt, mai multe prerogative, Comisia și-a dorit uh, o listă anuală de retragere a anumitor prevederi legislative. Deci și această activitate. Acum uh, păcăliciul se află în uh, rândurile comisiei, pașii pe care i-am propus pentru mai multă transparență, de asemenea au pălit. Îmi pare rău că nu am reușit să uh, ne impunem mai mult. Vom vedea până la urmă cine în ce etapă va uh, avea o mai mare responsabilitate. Regret că paharul este doar pe jumătate plin, dar să mergem înainte. Doamna Kaufmann. Mulțumesc. Acordul interinstituțional pe care vom vota mâine este un acord foarte bun. E o bază foarte bună pentru colaborarea între instituțiile europene, dar este și o veste foarte bună pentru cetățeni. De ce? Pentru că cu acest acord uh, clarificăm că luăm în serios critica. Noi vrem uh, să ne îmbunătățim împreună activitatea noastră de legiferare, vrem să îmbunătățim uh, și uh, procesele de legiferare și să reducem birocrația. Aș vrea să mai subliniez însă și un al doilea aspect. La o mai bună legiferare, de fapt, nu e vorba numai de pur număr al legislației uh, europene, dacă sunt mai multe sau mai puține acte legislative, ce mai importantă este calitatea protecția mediului și standardele pe care le-am impus pentru drepturile lucrătorilor, toate acestea trebuie îmbunătățite. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii de la noi și Comisia, Parlamentul și Consiliul o să poate după aceea să răspundă în fața cetățenilor în de acestea standarde. Mulțumesc, doamna Van Bosuit. Thank you very much. Uh, morgen stem... Vă mulțumesc. Dragi colegi, Datul ar trebui să fie de la sine înțeles. Sigur, instituțiile europene își doresc o mai bună legiferare, dar ne trebuie o legislație care să poată fi implementată și să reducem povara administrativă, asigurându-ne că ambițiile sunt apoi reflectate într-un produs mai bun. Și cred că multe trebuie făcute. Adică mm, negocierile purtate de Giefer Hofstadt care este pentru mai multă Europa, înseamnă că obținem un rezultat care nu e reprezentativ. În plus, dumnealui nu este prezent acum aici. Mm, întregul proces a suferit de lipsă de transparență, ceea ce nu ne-a ajutat. Și e o lecție pentru viitor. Trebuie să spunem adio vechi Europe și să întâmpinăm o alta. Uh, domnul Anderson herr vorbim despre un acord între comisie consiliu și parlament despre modul în care uniunea europeană trebuie să producă uh, legi pe viitor. are părți bune și părți uh, rele dar propunerea pe care a făcut o comisia uh, nu ă, trebuie să ă, paralizeze pe viitor ă, procesul de legiferare. Întrebarea este, vom avea prea multe studii de impact? Sigur, este bine să analizezi până la urmă impactul, dar trebuie să ne gândim la costurile pentru producători individuali de pildă pentru companiile care uh, produc și uh, chimicale periculoase. Deci, eu cred că dacă vom avea prea multe studii de impact, am putea să paralizăm întregul proces. Președinta, domnul Sievska. Mulțumesc, domnul președinte, stimată domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea să mă alătur și eu celor care spun că nu sunt chiar uh, 100% bucuroși în legătură cu acordul acesta interinstituțional, în sensul că așteptam mai mult. Am reușit totuși să obținem câteva puncte importante, am reușit să obținem ceea ce măcar era esențial. Desigur că odată ce vom vota pentru acest acord, știm că votăm pentru ceva care este necesar. Nu putem să evităm acum uh, ulterioare negocieri care sunt necesare, însă noi așteptăm pe viitor ca ceea ce apare acum în acord să se pună în aplicare cu adevărat uh, de către cele trei instituții, deci să-și respecte angajamentele. În acest Parlament discutăm în fiecare an despre raportul Comisiei Jurii pe o mai bună legiferare atunci când e vorba de spațiul european uh, al libertății și justiției. Însă instituțiile nu sunt suficiente pentru a legifera mai bine. E mai important să avem și un proiect foarte bun. Efectul final trebuie să fie pozitiv și aici lucrurile apar câteodată altfel decât uh, par. Noi am încercat să facem eforturi la PPE, să ne punem de acord, dar la studiile de impact nu am reușit să obținem prea mult, deși uh, din partea Comisiei avem garanția că uh, vor fi uh, făcute consultări foarte largi. Despre aceste consultări vreau să spun tocmai că vom vorbi despre detașarea lucrătorilor. Comisia însă nu are prea multe de făcut aici. Sper să nu ne mințim. Mulțumesc foarte mult, doamna Ford. Increase. Mulțumesc. Competitivitatea sporită este element, un element cheie pentru o economie mai bună, pentru a spori prosperitatea și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. Trebuie să eliminăm birocrația și să reducem costurile cu aceasta pentru serviciile publice și pentru uh, în mediul de afaceri. Acest nou acord care va guverna felul în care Parlamentul, cele 28 de state membre și Comisia Europeană vor lucra împreună pentru o mai bună legiferare. Va ajuta, acest acord va ajuta. Luna trecută, liderii europeni și Comisia au promis o abordare sector cu sector și an de an pentru a elimina costurile inutile uh, suportate de întreprinderi și um, care se reflectă asupra consumatorilor. Nu vrem ca aceasta să fie o promisiune de șartă, domnule comisar. Uh, state membre, Parlament, haideți să lucrăm împreună pentru a ne respecta aceste promisiuni. Acum are cuvântul domnul Svoboda. Stimată doamnă președintă, domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnă ministru, vorbesc aici ca președinte al Comisiei juri, care are ca sarcină, printre altele, să îmbunătățească procesul legislativ. Sigur că este uh, un aspect pozitiv să avem un acord interinstituțional. Oricum, Parlamentul European și în trecut uh, a stabilit anumite aspecte, anumiți factori care au fost implementați doar parțial în acest acord. Studiile de impact sunt un instrument foarte important pentru a analiza calitatea legilor, dar trebuie să uh, creăm garanția că orice uh, nouă lege nu va duce la o povară administrativă suplimentară a utilizatorilor. Pe de altă parte și independența celor care efectuează studiul de impact trebuie să fie garantată 100%. După aceea, trebuie să existe pași următori în, prevăzuți în ce privește implementarea actelor delegate, pentru că abia după aceea acordul va fi mai complet. După aceea trebuie să monitorizăm și implementarea acestui uh, acord uh, ca întreg, pentru că să se trebuie să se transforme într-un instrument funcțional. Tocmai de aceea Comisia Juri, împreună cu Comisia AFCO a Parlamentului European, vor monitoriza implementarea acestui acord prin rapoarte de inițiativă și printr-o activitate comună. Mulțumesc, președinte. Domnul Radev. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Cred că am fi putut să ajungem la un acord mai bun. Da, Textul pe care îl avem în momentul de față este acceptabil, dar nu e suficient. Trebuie să adoptăm legi mai simple în loc să creștem birocrația pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Evaluările anuale ale sarcinii administrative sunt un instrument care o să ne permită evaluarea activității uh, instituțiilor europene. Vom putea astfel să punem accentul asupra IMM-urilor. Va trebui de asemenea să facem o distinție mai clară între propunerile um, Comisiei și cele făcute de către statele membre și astfel Bruxelles nu va mai fi arătat cu degetul în momentul în care se ia o decizie la nivel național. Consultările publice ne vor permite de asemenea să dăm o atenție mai mare efectelor noi legislații asupra competitivității. Studiul anual despre sarcine administrativă și studiile de impact ne vor permite să controlăm și efectul lor asupra IMM-urilor. Sper ca toate prevederile acestui acord să fie aplicate corect și ca ele să contribuie la o mai bună legiferare europeană, o legiferare europeană de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tomasici! Pozdravljam izvjestiteljeve preporuke jer dijelim njegovu zabrinutost zbog... Salut recomandările raportorilor. Împărtășesc părerea lor lipsesc valorile suficiente în ce privește IMM-urile, care sunt coloana vertebrală a economiei europene și care angajează 80% din uh, lucrători. Ar trebui, deci, să ținem seama, în primul rând, de interesele IMM-urilor. Aici, în Parlament, propunem evaluări de impact ale legislației asupra egalitatea de gen, în vreme ce nu acordăm suficientă importanță IMM-urilor care angajează bărbați și femei și concretizează astfel, cel puțin în parte, o formă reală de egalitate. În ce privește legislația, calitatea mi se pare mai importantă decât cantitatea. Prin urmare, sper că, în sfârșit, uh, va interveni un fel de ghilotină reglementară care va elimina toate acele acte legislative superflu, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, așa încât mediul de afaceri să profite. Președinta, Trecem la procedura catch the eye. Vă rog să respectați timpul de un minut. Mai întâi, domnul Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest acord interinstituțional și consider că este o bază foarte bună pentru instaurarea și dezvoltarea relațiilor transparente între instituții cu obiectivul de a legifera mai bine în interesul cetățenilor Uniunii. E foarte bună decizia de a avea un schimb de opinii interinstituțional pentru modificarea bazei juridice pentru un act Ce e important și să folosim toate instrumentele care stau la dispoziție pentru a legifera mai mult. De exemplu, evaluările de impact, consultările publice cu părțile interesate și analize specifice, cu scopul de a putea garanta un proces decizional care este informat, inclusiv și transparent. Recunosc așadar că măsurile care au fost luate pentru îmbunătățirea schimbului de opinii între Parlament, Consiliu și Comisie constituie într-adevăr un pas înainte. Cu toate acestea, rețin că o aprofundare ar fi necesară o aprofundare așadar, mai ales în ceea ce privește accesul reciproc la informațiile despre reuniuni, pentru a putea asigura un echilibru adevărat în procesul legislativ între instituții și garantând în același timp principiul de leală cooperare între instituții. Mulțumesc! doamnă Mulțumesc. Mulțumesc, președintă. Legislația uh, din uh, Parlamentul uh, European depinde foarte mult de relația cu Consiliul. Noi pedalăm, dar nu vrem să cădem de pe bicicletă. Există foarte multe texte de lege care ar necesita o revizuire. Există și eh, alte persoane care eh, pedalează pentru că este comisia care eh, lucrează la această legiferare. Raportul Hübner mi se pare binevenit pentru că ar trebui să fie adoptate doar acele legi care sunt necesare și în măsura în care ele pot fi utile. Este o linie care ar fi de urmat. Mulțumesc, domnul Preda. Domnule președinte, trei idei chave sobre este programa Mulțumesc, doamnă președinte, trei idei cheie Mm, ce privește acest pachet pentru mai bună regiferare, inclusiv acordul interinstituțional. Ce criterii și ce interese vor fi urmărite? Competitivitatea întreprinderilor va fi luată în calcul, interesele grupurilor mari, marilor grupuri economice europene, care vor avea încă și mai multă influență asupra conținutului legislației noastre, apoi criteriile sociale și de mediu, ceea ce ar putea ameliora condițiile de viață ale cetățenilor. Apoi există limitări grave în ce privește natura democratică a procesului decizional, deschizând ușa unei concentrări de putere la Comisia Europeană și limitarea puterii colegislatorilor, în special Parlamentul. În al treilea rând, transparența. Declarațiile de bună intenție în acest dosar nu sunt însoțite de măsuri concrete nu vedem capătul acestui proces. Multe obstacole persistă. Știm că puterile, în fapt, se afirmă în umbră. Grazie, președinte. La domanda... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea pe care ne-am pus-o la început a fost dacă e mai bine să avem un pahar pe jumătate plin sau gol. Depinde de punct de vedere. După părerea mea, acum și așa stă și cu acest acord. Dacă ne uităm din partea bună, s-au făcut pași înainte, într-adevăr. De exemplu, în ceea ce privește programarea anuală, se vorbește și de evaluare de impact și trebuie să vedem însă după aceea cine va face această evaluare de impact în numele Comisiei. Și în ceea ce privește IMM-urile, e clar că acesta este un punct foarte important al mișcării pe care o reprezint eu, dar nu aș vrea ca în să deteriorăm anumite lucruri care s-au făcut pozitive, din, uh, cum ar fi, de exemplu, re, uh, reducerea birocrației uh, și în același timp totuși să introducem un cal troian în, pentru care, care ar putea să afecteze achiul comunitar. Eu cred că aici marele întreprinderi trebuie să nu aibă să fie cele câștigătoare. Noi avem nevoie însă de o legiferare care să țină cont și de IMM-uri. Oricum, alegerile nu au fost întotdeauna foarte bune. Nu este important însă în ceea ce privește trilogurile, de exemplu, să nu știm numai expost ce se întâmplă, ci să fim conform cu spiritul tratatului. Transparența, responsabilitatea politică nu se negociază. Mulțumesc. Sinadinos. Stimate domnule președinte, sigur că acest acord își dorește o mai bună legiferare dar uh, uh, când uh, vom avea un prim an al unei legislații constituționale va fi o soluție bunăvenită, dar trebuie să ne gândim și la proporționalitate la echilibru și la implementarea principiilor. Deci propunerile făcute nu reflectă neapărat dezideratele uh, diverselor uh, comisii parlamentare, dar uh, nu este până la urmă o știință exactă și lucrurile pot degenera până la urmă într-un fel de știință experimentală. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Huaregui yo quería sumarme al acuerdo y quería recordar dos cuestiones que me parecen Sunt de acord cu cei care au spus că sunt de acord cu acest acord, pentru că sunt elemente importante Pentru prima dată, o procedură e prevăzută așa încât Comisia să aibă obligația de a răspunde propunerilor uh, venind către Parlament. Acordul stabilește un termen de trei luni, așa încât Comisia să ofere un răspuns și, de asemenea, uh, o propunere de inițiativă din partea Parlamentului. Pentru mine este un element dobândit foarte important, pentru că, așa cum știm, rapoartele din propria inițiativă sau propunerile legislative care vin din Parlament sunt închise în vreun sertar al Comisiei. Prin urmare, uh, acest termen impus de răspuns al Comisiei este foarte important pentru noi. În al doilea rând, la fel de important, există posibilități de a avea acces la documente și, prin urmare, de a participa la ale Consiliului, pentru că, în acest fel, putem ameliora relațiile între Consiliu și Parlament. Marias. Stimate domnule președinte, în ceea ce privește comisia și uh, birocrația, conflictele de interes, fiind dat că comisia este și gardianul tratatelor, dar în același timp și membru al Troicii, vreau să vă pun o întrebare. Ați văzut noua birocrație care a apărut odată cu angajarea noilor asistenți locali? Ați văzut care este monstrul birocratic pe care l-ați creat dacă vrem să angajăm pe cineva pentru teleworking, de exemplu, care nu locuiește în Atena, ci în Salonic. Nu putem să facem acest lucru. El trebuie să vină să se instaleze la uh, Atena. Dar ni se spune că trebuie să fie angajat cu un contract de serviciu liber. Dar această birocrație pe care ați creat-o dumneavoastră creează situații foarte ciudate. Nici măcar nu pot să angajez un asistent local este o birocratie enormă. Un uh, document de 5 pagini l-ați transformat în 50 de pagini. Deci, înainte să facem critici uh, la adresa Comisiei și Parlamentul să-și reducă birocrația. Mulțumesc, domnule președinte Majoritatea europenilor știu că Uniunea Europeană nu este o instituție democratică, nici nu poate să fie, pentru că uh, noi uh, cerem uh, ca plata datoriilor să fie considerată mai importantă decât serviciile și drepturile lucrătorilor, iar pentru refugiați se închid granițele. O Europa democratică ar trebui să arate cu totul altfel, pentru că lucrătorii ar trebui să poată să-și impună drepturile în fața oligarhilor. Prin uh, propuneri ca cele de astăzi, uh, de fapt, ne formalizăm și mai mult Parlamentul își pierde uh, posibilitatea de a reprezenta interesele cetățenilor. Acum avem de-a face cu o concentrare a puterilor la nivelul Comisiei, care este o citadelă clientelă a neoliberalismului și eh, este formată din funcționari care nu au fost aleși. Parlamentul ar trebui să-și redobândească drepturile. Mulțumesc, doar câteva comentarii acele auzite. Întâi de toate, nu reușesc să înțeleg cum cineva poate spune că a face ceva pentru IMM-uri este o nouă politică liberală. Pur și simplu eu nu înțeleg acest lucru. Dacă putem ajuta IMM-urile din întreaga Uniune Europeană, așa încât cei care se lansează în mici afaceri să poată să-și vadă de treabă în loc de a petrece ore și ore pentru uh, administrație, e mai bine se poate angaja oameni în plus. Cum e asta o politică neoliberală? Dacă e să creăm locuri de muncă, trebuie să începem cu IMM-urile. Este uh, pariul cel mai sigur. Iar acest acord ne oferă Uh, o nouă formulă de concentrare, a ce înseamnă acest lucru pentru IMM-uri? De ce? Pentru că IMM-urile nu se pot apăra la fel de bine în bula de la Bruxelles, la fel ca multinaționalele. Iată de ce cred că trebuie să ne concentrăm pe a ajuta IMM-urile să facă bine ceea ce fac. În al doilea rând, domnul Duron, Verzi, uh, s-au uh, cam agitat. Dumnealui era furios pentru că scădem standardele de mediu și standardele sociale. Am provocat grupul său politic rep, în mod repetat să îmi dea exemple în care comisia, propunerile comisiei au dus la scăderea standardelor sociale sau de mediu. Nu mi s-a dat niciun exemplu. Înainte să se înfurie, poate că ar fi bine să discute cu alți membri ai grupului dumnealui ca să știe exact despre ce vorbim aici. Apoi, aș repeta în mod limpede un lucru. Pentru mine acesta e începutul unui proces. Felul în care vom pune în aplicare aceste lucruri vor arăta de ce suntem realmente capabili, o mai bună legiferare sau nu. Nu e doar o încercare de a avea mai puțină reglementare la nivel european, ci ca în mod rațional la nivel social, de mediu, de durabilitatea economiei, să înlăturăm birocrația, pentru că există 28 de regulamente diferite și să încercăm să găsim o soluție comună europeană. Și asta înseamnă mai bună legiferare și sunt mândru de faptul că am obținut acest acord, repet, mi-ar fi plăcut să mergem și mai departe, dar chiar și așa, iată care e consensul între cele trei instituții și mm, întregul spectru politic. Și cred că e temeiul pentru realmente o mai bună legiferare. Controlată de lumea externă, pentru că vom fi mult mai transparenți și, în special, utilizând expertiza din platforma Refit, așa încât să creăm impulsul necesar pentru ca, în viitor, IMM-urile în special să nu fie împovărate în mod care, într-un mod care nu e necesar. Președinte, o rog acum pe doamna ministru Hennis Plassert să ia cuvântul. Thank you very much. Um, of the impact uh, assessments and yes. Mulți au vorbit despre importanța acestui uh, acord și a studiilor de impact în uh, realizarea um, desideratului de implementare a legislației. Noi știm cu toții că studiile de impact nu trebuie să limiteze rolul colegiuitorilor. Um, vor servi doar ca un instrument util. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Colbert, în ce privește importanța studiilor de impact. Ele trebuie să aibă un rol consultativ. Noi suntem colegiuitorii care vom lua deciziile politice. Dar oricum, cu cât uh, mai eficiente vor fi studiile de impact, cu atât mai mare folosul și pentru uh, legiuitori. În ce uh, privește intervenția domnului Piper, sigur că responsabilitățile instituțiilor sunt clare și, de asemenea, responsabilitatea statelor membre în transpunerea legislației europene avem o imagine foarte clară în legătură cu aspectele legislației naționale care sunt de natură europeană și care sunt rezultatul uh, unor decizii naționale. Acest lucru este foarte clar indicat în acord. Sigur că vom ține seama de uh, doleanțele Parlamentului European și de pozițiile Parlamentelor Naționale care vor avea și ele un rol specific în acest proces de legiferare. Știu că domnul Piper și-ar dori să se meargă și mai departe în procesul de colegiferare. Dar uh, eu cred că uh, până la urmă uh, vom putea conlucra în într-o uh, manieră benefică. În ce privește importanța unei mai mari transparențe, am subliniat acest lucru și mai devreme și o voi face din nou uh, sub președinția neerlandeză. Uh, Uh, vor uh, uh, exista registrul pentru acte delegate și de asemenea o listă privind starea de elaborare a diverselor dosare și cred că și Comisia Europeană va face pașii necesari pentru ca transparența acestor demersuri să poată să crească. În ce privește IMM-urile, vicepreședintele Comisiei s-a pronunțat cât se poate de clar și eh, sunt de acord cu doamna eh, Vicky Ford. Într-adevăr, trebuie să ne respectăm eh, promisiunile, dar eu cred că, într-adevăr, vom acționa în acest sens. Și înainte de a încheia, doresc să mulțumesc principalilor negociatori, Giefer Hofstadt și vicepreședintelui Comisiei Franz Timmermans și ministrului Nicolas Schmidt pentru că s-a ajuns la acest acord și doresc să mulțumesc și raportoarei, doamna Hübner și colegilor ei din Comisia AFCO. Domnule președinte, aștept uh, cu interes activitatea noastră de conlucrare pe marginea acestui acord. Rog pe doamna Hübner să ia cuvântul. Thank you. I would like to use my two minutes to address. Mulțumesc. Aș vrea să folosesc cele două minute pentru a mă adresa celor două instituții care sunt aici astăzi și aș vrea să mulțumesc în primul rând reprezentantului Consiliului, reprezentat de doamna ministru, și comisiei reprezentată de domnul vicepreședinte Timmermans pentru angajamentul pe care l-au dovedit la implementarea acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legiferare. Sunt convinsă că dacă lucrăm la implementarea aceasta împreună, dacă ne angajăm împreună pentru o implementare inteligentă, aceasta ne va permite să facem, poate nu neapărat uh, să mai terminăm și pasul acela ultimul kilometru de care vorbează dumneavoastră, domnule președinte, dar așa cum au spus-o alți colegi, prin implementare cred că vom putea să facem mai multe pentru pentru o mai bună legiferare și putem, așa cum ați încercat și dumneavoastră să spuneți, să mergem dincolo de ceea ce este pe hârtie, așa cum ați zis dumneavoastră. Parlamentul este angajat în acest sens. Am auzit că și Consiliul începe dezbaterea cu privire la implementare și vom asigura implementarea acordului în cooperare foarte strânsă cu Parlamentul și cu Comisia. Ceea ce sunt vești bune pentru noi. Însă pentru noi în Parlamentul European e foarte important să facem pași înainte în ceea ce privește buna legiferare respectând egalitatea dintre legislatori. Și în acord s-au făcut pași înainte pentru a îmbunătăți schimbul reciproc de informații între Consiliu și Parlamentul European, trebuie să dezvoltăm însă această cooperare și mai mult. Transparența luării deciziilor, deși este recunoscută în acord, necesită o continuare în implementare în faza aceasta. Și este de datoria noastră, după cum a zis altcineva, să implementăm uh, acordul interinstituțional cu privire la mai bună legiferare într-o manieră care să multiplice valoarea acestui uh, efort uh, comun interinstituțional către o mai bună legiferare. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care s-au implicat și tuturor instituțiilor implicate și am speranța ca mâine să avem uh, un happy end la acest uh, exercițiu. Și după cum a zis domnule vicepreședinte, acesta este doar începutul unui uh, efort comun foarte puternic pe implementare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Hübner. La un moment dat am crezut că o să spuneți This is the beginning of a beautiful friendship, which is, you know, the <laughs> famous phrase uh, in uh, film uh, Casablanca. Um, dezbaterea este închisă, votarea are loc mâine și trecem la următorul